Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. N'ayez pas peur. Stimați colegi, reluăm ședința, nu vă fie teamă să vă așezați. Alors, nous commençons l'ouverture de notre session. Stimați colegi, reluăm așadar ședința din după amiaza aceasta cu o audiere pe tema o strategie europeană pentru mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Comisia noastră organizează astăzi această audiere publică, iar audierea are mm, obiectivul de a Uh, sprijini până la urmă raportul pe care îl vom redacta pe aceeași temă. Raportor pentru acest, uh, acest raport este domnul uh, Eckhout și domnia sa, împreună cu raportorii din umbră și, de asemenea, alături de membrii Comisiei TRAN, a considerat că e necesară această audiere uh, Uh, cu o serie de experți și reprezentanții instituțiilor uh, europene, uh, experți pe tema protecției mediului înconjurător. Această audiere a fost organizată în colaborare cu Comisia ENVI, care este prezentă sau participă la această audiere. De asemenea, invitată la această audiere și părtașul la organizare este și subcomisia EMIS. Audierea este împărțită în două părți. În prima parte a audierii vom uh, afla din partea uh, Comisiei, care, respectiva Agenției Europene pentru uh, Mediu, care este starea uh, Um, de, de fapt în ceea ce privește viitorul mobilității cu uh, uh, emisii reduse de dioxid de carbon. Vom avea de, uh, ocazia de a asculta și un expert de la Infras, iar în a doua parte a audierii vom discuta cu reprezentanții industriei transportului iar uh, moderatorul va fi domnul Eckhout, care este raportorul, după cum vă spuneam, Comisiei Trump pe tema aceasta. Pentru a economisi timpul, uh, întrebările și dezbaterea vor uh, fi organizate în, după cea de-a doua parte a audierii noastre. Vă urez bun venit tuturor celor prezenți și aș dori, bineînțeles, să vă amintesc mm, unde, unde sunt experții? A, acolo sunteți. Deci, vreau să vă amintesc că pentru prima parte a audierii, fiecare expert va avea maximum șapte minute la dispoziție pentru uh, câte o prezentare. Cea de-a doua parte a audierii va fi puțin mai lungă pentru că vom avea 45 de minute uh, Uh, consacrate de asemenea schimbului de opinii cu reprezentanții industriei. Mai întâi de toate vreau să-i dau cuvântul raportorului nostru pentru a afla câte ceva din partea uh, sa. Domnule Eichhout, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că prezentările mele introductive vor fi succinte. Astăzi e mai important să-i ascultăm pe experți. Tocmai de aceea am organizat această audiere. Această dezbatere este absolut uh, esențială pentru viitorul uh, sector al transporturilor, uh, care va fi caracterizat prin emisii scăzute de dioxid de carbon. Dacă vă uitați la comunicarea Comisiei din iulie 2016, ne dăm seama că marea provocare cu care ne vom confrunta în urma angajamentelor asumate la Paris va fi scăderea emisiilor de dioxid de carbon în sectorul transporturilor. Știți prea bine, la Paris ne-am asumat uh, misiunea de a păstra creșterea uh, temperaturii globale undeva sub 2 grade 1 și ceva, uh, s-a Um, a alocat multă, multă atenție sectorului energetic și eforturilor făcute în acest sens în acest sector, prea puțin uh, atenție însă s-a acordat sectorul, sectorului transporturilor și tocmai de aceea era atât de importantă comunicarea Comisiei de anul trecut. Și acum noi, Parlamentul, avem posibilitatea de a ne raporta și ne a venit cu propriile noastre deziderate în contextul uh, comisiei, uh, comunicării Comisiei Europene. Și e foarte important demersul nostru pentru că noi Uh, avem rolul de a ghida Comisia Europeană în viitoarele acte legislative pe care le va propune. Doamna președinte, trebuie să fiu atent să nu-i spun Karima, deci doamna uh, președinte, bine a spus uh, că avem mai mulți invitați care vor prezenta diferitele perspective. Pe de o parte, avem un invitat din partea Agenției pentru Mediul Europene, un, un reprezentant al uh, unei agenții care ne va arăta ce se, va, ce se întâmplă, de fapt, în momentul de față în sectorul transporturilor la nivel european. Se întâmplă lucruri, poate nu suficiente. Trebuie să vedem uh, care e comparația, ce comparații putem face între sectorul acesta și alte sectoare economice. După aceea, vom mai avea și un invitat care va vorbi despre prețuri. Întotdeauna subiectul este unul important. Cu siguranță va trebui să discutăm subiectul, va trebui să vedem ce rezultate vom obține în urma dezbaterilor, dar în orice caz situația trebuie să fie discutată. Și după aceea vom trece la o discuție în panel o discuție care va implica cât mai mulți reprezentanți ai uh, diferitelor moduri de transport. Avem Vom vorbi despre aviație, despre transportul rutier, despre transportul maritim, despre căile de navigație interioară și vom vedea ce se întâmplă în fiecare sector în parte, ce s-a făcut până în momentul de față, care este rata de schimbare preconizată și uh, vom afla care sunt uh, uh, necesitățile acestor sectoare de transport, care ar putea fi satisfăcute prin uh, acte legislative potrivite. E, iată, e important să purtăm discuția aceasta și discuția ar trebui să fie una cât mai vie cu putință. Nu are sens să avem monologe ținute aici de câte unul sau altul. Important este să ascultăm pe experți și tocmai de, de aceea astăzi le vom da tocmai lor uh, Uh, cuvântul și iată și eu voi pune capăt monologului meu. Mulțumesc, domnule Eichhout. Nici eu nu-ți spun bas, după cum bine observi. Vom începe prima masă rotundă. Domnul Alfredo Sanchez Vicente, în numele Agenției Europene pentru Mediul Înconjurător. Domnule Sanchez, aveți șapte minute. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Comisiei uh, TRAN pentru organizarea acestei uh, audieri publice la care și noi am fost uh, invitați. Trebuie să vedem care sunt emisiile de dioxid de carbon și impactul acestora. E o plăcere pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră. Am uh, câteva slide-uri care mă vor ajuta în prezentarea mea. Sunt Alfredo Sanchez Vicente, reprezintă Agenția Europeană pentru Mediu de la Copenhaga. De la bun început e important să înțelegem impactul asupra mediului a emisiilor uh, generate de transport. Există multe interacțiuni când vorbim despre emisiile din transport. Uh, interacțiuni între emisii, uh, gazuri cu, uh, gaze cu efect de seră, dioxid de carbon și impactul asupra sănătății umane a acestor uh, emisii, dar și impactul asupra ecosistemelor și climei. Poluarea are un uh, impact asupra ecosistemelor uh, noastre și, bineînțeles, asta are consecințe negative și asupra vieții umane. Vedem că concentrațiile din, de gaze cu efect de seră din uh, atmosferă uh, devin din ce în ce mai ridicate. Și toate, această, uh, toate acestea generează catastrofe naturale din ce în ce mai dese, uh, inundații, uh, Uh, etc., ceea ce, bineînțeles, uh, duce la schimbarea ecosistemelor și uh, are efecte negative asupra sănătății umane. Dincolo de concentrațiile de noxe din atmosferă, există și alte tipuri de poluare care au un impact la fel de negativ, precum poluarea fonică. Tocmai de aceea, politicile de îmbunătățire a calității aerului sunt esențiale. Ele funcționează, e drept, dar există în continuare multe provocări de depășit. Vedem pe harta aceasta că dioxidul de azot este un poluant uh, deosebit de uh, important, este un uh, produs al transportului, Uh, din păcate, concentrația de dioxid de azot din aer a crescut. Uh, cu roșu vedeți locurile în care sunt depășite toate plafoanele uh, maxime. Circa 60% din dioxidul de azot este provocat de transportul rutier. Bineînțeles, concentrațiile sunt mult mai mari în orașe, se depășește plafonul de 80%. Prin urmare, niște uh, Uh, traficul, uh, respectiv promovarea uh, autoturismelor pe motorină, Uh, generează această sau duce la creșterea acestor concentrații de dioxid de azot din atmosferă. Vedem asta, după cum vă spuneam, și în, uh, în special în orașe. Și acum, din fericire, există noi măsuri uh, implementate de multe dintre orașele europene pentru scăderea acestor concentrații. Când vorbim despre schimbările climatice, sectorul transporturilor este absolut esențial. De ce? Pentru că este responsabil pentru un sfert din uh, emisiile de gaze cu efect de seră la nivel european. În plus, este singurul sector economic important din Europa în care uh, emisiile de dioxid de gaze cu efect de seră, uh, seră au crescut de, din 1990 în, încoace. Acum s-a, depășit cu mult uh, Uh, nivelul existent uh, în anul 1990. Uh, A existat o, o perioadă de uh, scădere, dar uh, începând cu anul 2007, dar din păcate, conform datelor actuale sau recente, în 2015-2016, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut din nou. Proiecțiile uh, statelor membre pe tema aceasta dovedesc că măsurile uh, deja în vigoare nu vor fi suficient de eficiente pentru a reduce emisiile, emisiile de gaze cu efect de seră. Uniunea Europeană și-a asumat rolul de a scădea aceste emisii și-a asumat responsabilitatea pe plan internațional pentru sectorul transporturilor, obiectivul era de reducere a emisiilor cu 60% în comparație cu 1990 uh, și asta până în 2050. Pe grafic vedeți că trebuie să fie reduse emisiile cu 67% în comparație cu nivelul din momentul de față, pentru ca această uh, ambiție să fie atinsă. Sectorul transporturilor va crește în continuare, 40% în următorii ani. Transportul de mărfuri uh, va crește cu 58%. Deci sectorul transporturilor, iată, uh, este însoțit de tendințe ascendente. Cererea de transport crește, dar în același timp trebuie, iată, scăzute emisiile. Tehnologiile ne ajută sau pot ajuta, dar în trecut uh, cererea întotdeauna a crescut, a scăzut efectele măsurilor uh, uh, aplicate. Spori, sporirea sporirea eficienței motoarelor, iată, n-a fost suficientă până în momentul de față energia consumată pe kilometru parcurs a scăzut, dar din păcate distanțele parcurse de vehicule cresc și au crescut și în trecut. Și prin urmare și uh, emisiile de dioxid de carbon au crescut la rândul lor. În momentul în care sau ă, dacă pentru transportul rutier se pot găsi totuși ă, soluții tehnice pentru scăderea emisiilor, celelalte, pentru celelalte moduri de transport, ă, situația nu e la fel de simplă. Spre exemplu, în transportul aerian, tehnica modernă mm, nu este suficient de avansată pentru a reduce emisiile. Și tocmai de aceea, iată care sunt obiectivele noastre pe termen lung. Transportul este responsabil pentru un sfert din gazele de efect de seră emise la nivel european și, este, și contribuie masiv la problemele de calitate a aerului. Este de asemenea sectorul economic uh, european în care emisiile sunt mai ridicate decât uh, cele înregistrate în anii 90. Există în continuare o legătură strânsă între activitatea economică și cererea de transport și uh, între aceasta din urmă și emisiile de dioxid de carbon. Uh, pe de altă parte, tehnologia, da, poate ajuta anumite aspecte, dar e nevoie de o schimbare fundamentală, fundamentală a mediul, manierei în care transportăm uh, persoanele și mărfurile dacă e să ne atingem obiectivele. Mulțumim, v-ați respectat timpul uh, alocat. Urmează acum următorul expert care reprezintă Infras. Okay, nochmals. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Daniel Sutter. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sau bună ziua, doamnelor și domnilor reprezint uh, Infras de la Zürich. Uh, lucrez de mult uh, pe tema transportului sau costurilor externe ale transportului și rolului prețurilor și taxelor. Uniunea Europeană este implicată în aceste studii. Dați-mi voie tocmai de aceea să vă prezint costurile externe ale transporturilor. Ce sunt acestea? Externalitățile sunt uh, impacte neg- uh, reprezintă impactul negativ al uh, transportului cauzat de către utilizatori, dar plătite de părți terțe costurile externe sunt externe dacă nu sunt incluse în prețurile de transport. Și în cazul acesta vorbim despre un, o, un rateu dat de piață. De asemenea, efectele externe duc la ineficiență, la supraconsum al transportului și la eh, costuri economice. Prin internalizarea efectelor externe se poate uh, spori eficiența. Care sunt efectele externe relevante? costurile legate de îngrijirile de sănătate, avem de asemenea uh, suferința incomersurabilă cauzată de genul acesta de, uh, uh, de efecte. În funcție de costuri, există mai multe categorii. Avem costurile cauzate de poluarea aeriană, poluarea fon, uh, fonică, de schimbările climatice, mai există și costurile provocate de accidente și cele provocate de congestii. Care este totalul costurilor externe a transportului la nivel european? Aceste costuri totale sunt estimate la peste 500 de miliarde de euro pe an peste 90% dintre acestea sunt cauzate de transportul rutier. Acest studiu se, sau aceste date se bazează pe niște un raport pe 2008 al uh, Asociației Internaționale a Transportatorilor. Între timp, uh, poate uh, cifrele s-au schimbat. Într-adevăr, eficiența sporită a motoarelor a dus la o scădere, dar, din păcate, în același timp, creșterea cererii de transport a contracarat, până la urmă, efectele pozitive ale eficienței. După aceea, costurile, media costurilor externe uh, este prezentată în, uh, în, uh, în, în diagrama din josul slide-ului. Vedeți că cele mai scăzute costuri externe sunt înregistrate la nivelul transportului uh, pe căile interne, uh, după aceea transportul mărfurilor uh, pe căi rutiere este, provoacă cele mai mari costuri externe. Se vorbește aici și despre transportul feroviar, dar uh, există mm, și aici diferențe în funcție de uh, tipul de motoare utilizate. În cazul uh, locomotivelor care funcționează pe motorină, bineînțeles, costurile externe sunt mult mai mari decât în cazul celor care funcționează pe electricitate. Internalizarea costurilor externe este folosită deja um, în Europa, însă nu suficient de bine. Știți uh, prea bine, există Eurovinieta care contribuie la internalizarea costurilor externe. În Germania avem uh, o taxă suplimentară pentru poluare în cazul camioanelor și în Elveția, pe care o reprezint eu, uh, Internalizarea costurilor externe ale transportului uh, rutier este mult mai largă. În Elveția, uh, practic taxele aplicate acoperă toate costurile de mediu. În plus, Există o serie de instrumente care pot fi folosite la diferitele uh, moduri de transport pentru internalizarea acestor costuri externe. Există, spre exemplu, taxa pe, valoare, pe poluarea fonică care se aplică uh, în uh, cel mai des transportului feroviar, dar există și alte tipuri de taxe. Impactul acestei, uh, acestor măsuri de uh, internalizare este mare, poate într-adevăr scădea prețul plătit de societăți, de, de bugetul public. Și în plus, în plus genul acesta de instrumente pot uh, duce la o reducere a emisiilor. Vedeți uh, exemplul din uh, Elveția, exemplul taxei pe camioane. Această taxă a fost introdusă în anul 2001 și analizele expost ne-au ne arătat că numărul de kilometri parcurși a scăzut ca urmare a acestei taxe, aplicării acestei taxe. Uh, Uh, au început să fie transportate din ce în ce mai, mult, uh, mai multe mărfuri cu trenul. Emisiile au scăzut de asemenea. Dar nu e întotdeauna suficientă această internalizare pentru atingerea obiectivelor politică, în special când vine vorba despre obiectivele de mediu, lucrul acesta este deosebit de important. În Elveția avem uh, un articol în legislație cu privire la protecția protecția uh, uh, diversității uh, speciilor. Din păcate, în ciuda obiectivelor uh, stabilite prin lege, aceste obiective nu au putut să fie atinse prin intermediul aplicării taxei pe camioane, dar totuși uh, ne apropiem încet încet de, aceste, de atingerea acestor ambiții. În curând, DG Move va începe să va demara un studiu cu privire la costurile externe și costurile internalizării costurilor externe. Se va se vor trata toate statele membre în acest studiu și, de asemenea, toate modurile de transport. Mai avem uh, și o revizie, o revizuire a eurovinietei, uh, o temă foarte importantă la nivel european. Importantă este crearea sau includerea noilor, noilor categorii de costuri în aceste studii. Uh, noi categorii, precum costurile uh, la nivel de climă, de, de mediu înconjurător. Și de asemenea trebuie să fie incluse în aceste studii absolut toate modurile de transport. Taxele și uh, subvențiile sunt uh, ele importante sau pot fi de ajutor așteptăm uh, studiul din partea DGMUV. Și, de asemenea, acest studiu ne va explica clar dacă există, nevoie, dacă există nevoia de aplicare și promovarea unor noi uh, acte legislative europene. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Satter. Îi voi da cuvântul imediat moderatorului, domnului Vas Eichhut, pentru a doua parte um, acestei mese rotunde. Vă mulțumesc uh, pentru intervenție. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, vom începe acum uh, dezbaterea, după care 15, după, după care vom avea o sesiune de 45 de minute de întrebări și răspunsuri. Avem aici mai mulți reprezentanți ai diferitelor moduri de transport care își reprezintă sectoarele. Îi voi prezenta pe scurt. La dreapta îl avem pe Eric Jonar, secretar general al bine cunoscutei Asociații Europene a Producătorilor de Automobile. La stânga dumnealui, Matias Megi. A fost numele cel mai greu de pronunțat, trebuie să recunosc. Este delegat general la Uniunea Europeană din partea Uniunii Internaționale a Transportului Rutier. Apoi, un expert de la Swiss Railways, um, căile ferate elvețiene, Michael Bösch. Apoi, trecem la domeniul aviației. Un reprezentant al grupului Airbus, Thierry Novacic, director pentru afaceri europene. Apoi ajungem la căile navigabile. Avem doi reprezentanți, Karin de Shepard, director al um, Inland Navigation Europe, căile navigabile interne și Patrick Verhoeven, care este uh, secretar general al uh, Asociației Europene a Armatorilor. Aceștia sunt experții pe care avem uh, din mai multe domenii uh, de transport. Îi voi da cuvântul mai întâi domnului Jonar și vă voi întreba, după ce l-am auzit pe domnul Sutter vorbind despre costurile externe, care se pare că sunt um, cele mai mari în domeniul transportului rutier, poate că cea mai bună cale de a începe ar fi să ne spuneți care sunt uh, ultimele evoluții, cum văd producătorii auto situația, care sunt perspectivele, cum vedeți dumneavoastră evoluțiile. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ne oferiți um, ocazia de a ne, vă prezenta punctul nostru de vedere. Noi ne gândim la viitor și uh, vrem să contribuim la o mobilitate cu emisii reduse de carbon. Și vedem acest viitor în cinci piloni. În primul rând, pe baza evoluțiilor motivate și recente, vrem să ne asigurăm că um, testarea pentru emisii se face corect. Deci trebuie să vedem cum se măsoară evoluțiile, uh, emisiile auto. Noile vehicule din septembrie 2017 și 2018 vor fi testate conform uh, acestor reguli. Apoi, e vorba de um, felul în care se arde combustibilul. Noi vrem să optimizăm motoarele cu combustie. Știm uh, că s-au mai făcut uh, eforturi în acest sens. Noi vrem să ne asigurăm că folosim toate mijloacele de a optimiza motoarele cu combustie și că vrem să, și, să dezvoltăm motoare diesel conforme. În al treilea rând, ne gândim la um, variante alternative pentru a crea vehicule care emit puține emisii de carbon și apoi vom analiza ce putem face mai departe uh, cu biocombustibilii pentru a ajunge la vehicule care nu emit uh, deloc dioxid de carbon. Trebuie să analizăm biocombustibilii de a doua generație. Gazul natural este și el o variantă care ne ajută să reducem emisiile de dioxid de carbon. Când vorbim despre obiectivul nostru de a atinge emisii zero, ne luăm în calcul potențialul electrificării. A patra strategie va fi să profităm de potențialul digitalizării, găsind soluții de mobilitate mai eficiente, cu uh, emisii mai puține. Vedem că există o tehnologie de conectivitate, care a fost uh, de asemenea um, subliniată și um, în cartea Comisiei, în cartea lui a Comisiei. Și al cincilea pilon analizarea potențialului noilor modele de afaceri. Mobilitatea ca serviciu. mașinile împărțite, car sharing. E vorba pentru mulți dintre noi de un uh, teritoriu nou. Însă multe părți încep să analizeze posibilitățile acestui model de afaceri pentru a contribui la decarbonizare, la scăderea emisiilor. Al treilea punct se refera la metode alternative, la vehicule care emit dioxid de carbon puțin și eventual vehicule care nu emit deloc. Credeți cumva că această tranziție trecând prin vehicule care emit puțin dioxid de carbon ne împiedică să creăm vehicule care nu emit deloc? Uh, Trebuie, în primul rând, să ne dăm seama că avem nevoie de o fază de tranziție. Nu putem trece brusc la emisii zero. Cu siguranță va fi nevoie de o fază de tranziție. De aceea sectorul încă pledează pentru, a, pentru motoarele diesel conforme cu regulamentele privitoare la emisii. Emisiile zero vor schimba uh, modelul de afaceri, cu siguranță, modelul de producție se schimbă total, iar faza de tranziție va afecta uh, în ultima instanță locurile de muncă. Nu putem fi revoluționari, trebuie să uh, urmăm toate etapele. Și cât despre politicile necesare, uh, mai multe state au stabilit obiective concrete în legătură cu numărul de vehicule cu emisii zero. În diferite state există diferite opțiuni. Cum vedeți aceste evoluții și care crede uh, organizația că sunt cele mai bune politici care să ne ajute să facem această tranziție? Noi suntem pentru o abordare integrată. Trebuie să Um, privim problema din perspectiva tuturor modurilor de transport, nu doar din perspectiva transportului rutier. Avem nevoie de o abordare coerentă care să țină cont de egalitate și de schimbările climatice. Calitatea aerului, iertați-mă, și schimbările climatice. Și, de asemenea, avem nevoie de mai multă coordonare la nivel național și internațional. Pentru că Acum uh, orașe diferite iau decizii diferite și ne vedem nevoiți să producem vehicule diferite pentru orașe diferite. Avem nevoie de mai multă coordonare și coerență. Apoi avem nevoie de neutralitate tehnologică, pentru că până la urmă, dacă obiectivul nostru este mobilitate, un sistem de mobilitate cu emisii reduse sau cu zero emisii, trebuie să permitem inovației să înflorească. Trebuie să găsim cele mai bune soluții. S-a vorbit foarte mult despre electromobilitate. Trebuie să le permitem și să le dăm ocazia inginerilor noștri să găsească cele mai bune soluții. În al treilea rând, trebuie să ne concentrăm pe predictibilitatea, previzibilitatea pe termen lung pentru că cu cât sunt mai ambicioase obiectivele, cu atât avem mai multă nevoie de un plan. În al doilea rând, avem nevoie de rănuirea flotei, parcului auto. 5% din uh, parcul auto actual sunt mașini noi. Doar, doar 5%. 95% sunt vehicule vechi. Avem nevoie de un sistem care să promoveze uh, renoirea uh, parcului auto pentru ca pe piață să intre cele mai noi tehnologii. Trebuie să investim de asemenea în infrastructură și în, al, în um, livrarea combustibililor alternativi, pentru că fără aceștia nimeni nu va trece la combustibili alternativi. Avem nevoie de centre de alimentare în locuri publice, pe drumuri naționale și autostrăzi, dar trebuie să vedem cum putem investi în această infrastructură în uh, locuințe private și nu numai. Trebuie să încurajăm uh, vehiculele mai ecologice și avem nevoie de un cadru de politici care să fie mai clar în ceea ce privește ecologizarea combustibililor. Știu că există un plafon uh, pentru uh, biocombustibilii de primă generație, însă biocombustibilii de a doua generație pot uh, oferi oportunități extraordinare, în special când vorbim despre vehicule grele și camioane. Avem o ocazia perfectă pentru a-i da cuvântul vecinului dumneavoastră, care este expert în combustibili alternativi. Cred că din perspectiva Uniunii uh, trans- Internaționale a Transportatorilor Rutieri, ce părere aveți? Am înțeles că transportul, uh, sectorul transportului trebuie să ajungă la minus 60% până în 2050. Cum vedeți însă această tranziție și uh, acest obiectiv? Cum se înțeleg ele două? Mulțumesc foarte mult, domnule Eichhout, domnilor și domnilor onorați deputați europeni. Mă bucur foarte mult că pot să vă vorbesc în numele organizației pe care o reprezint. Aș putea să vă răspund pe lung, dar înțeleg abordarea interactivă. Cred că este foarte utilă și practică. IRU și membrii noștri din întreaga lume reprezintă sute de mii de companii de transport rutier, sute de milioane de operațiuni și clienți în fiecare zi. Avem uh, o răspundere socială și uh, sunt destul de preocupat uh, să văd că emisiile nu fac decât să crească. În sectorul nostru emisiile se reduc. Eu reprezint operațiunile comerciale, uh, um, sectorul taxiurilor, al autobuzelor, al autocarelor. Trebuie să facem distinția între autovehiculele comerciale și cele de pasageri. Piața pentru transportul rutier este ceva mai diversă decât se crede. Trebuie să ne gândim cum putem uh, folosi mai bine serviciile comerciale pe care le oferă deja industria noastră astăzi. Am vorbit despre răspunderea socială a industriei noastre, însă, în primul rând, avem o afacere profitabilă pe roate. Întrebările sunt cum uh, putem uh, face profit într-un mod cât mai acceptabil social și cât mai ecologic. Noi uh, apreciem dezbaterea și faptul că se dorește să vorbim doar despre mobilitate cu emisii uh, puțin. Um, cred că preferăm uh, să vorbim despre emisii pe ciclu de viață și despre costul total al deținerii unui autovehicul. Poate că aceste aspecte nu sunt discutate suficient. Industria noastră uh, e înseamnă mai mult decât mașini pentru pasageri și uh, mașini diesel. Să ne gândim la un autobuz. Dacă vrei să transferi, uh, să, să transporti 50 de persoane, poți face acest lucru cu mai puțin de 50 de litri. În mașini, autovehicule pentru pasageri, e vorba de un consum de 900 de litri. avem uh, interesul de a fi mai eficienți pentru a câștiga mai mulți bani. Deci, automat, suntem interesați într o într-o industrie de transport rutier care să consume mai puțină energie. Dacă vă întrebați ce a făcut industria, cred că e important să ne dăm seama că investim în vehicule pe care operatorii trebuie să le țină în parcul auto 5-8 ani. Dacă vorbim despre înlocuirea parcului auto, trebuie să ținem cont de faptul că în sectorul uh, tractorilor, de exemplu, um, astăzi uh, se uh, operează cu tractoare cu camioane Euro 6 în ziua de azi. Dacă ne gândim dincolo de diesel, Trebuie să susținem uh, evoluțiile și să, sunt de acord și uh, să ne îndepărtăm de diesel. Vor exista niște combustibili de tranziție până vom trece la electric. Dar e adevărat că poate ne blocăm. Nu știm dacă alternativele vor rămâne pe piață sau nu. Însă nu putem să-i convingem pe operatori că mâine vor fi obligați să cumpere o tehnologie complet nouă, al cărei preț nu este cunoscut deocamdată. Există multe mijloace de stocare de energii regenerabile și de electricitate. Se pot păstra sub formă de metan sintetic sau combustibil lichid. Cred că trebuie să evităm uh, dezbaterea bazată pe țeava de eșapament. Emisii zero nu înseamnă doar zero gaze de eșapament. Există și un alt tip de cost. Și tocmai aceste lucruri ne preocupă foarte mult. Am vorbit despre externalități. Cred că sectorul rutier uh, deja plătește taxele cele mai mari vom, uh, aș vrea să văd și alte studii, nu doar cel făcut de căile ferate, pentru a decide care sunt adevăratele cifre referitoare la transportul rutier, dar important este să lucrăm mai eficient împreună. Avem nevoie de toate tipurile de transport, doar că îmbunătățite. Mulțumesc. Uh, că despre politici e vorba acum de o discuție de standarde ale uh, emisiilor de CO2 pentru camioane uh, și uh, microbuze. Producătorii Volvo și Mercedes-Benz au solicitat să existe aceste standarde. Cum crezi că ar trebui să se controleze această dezbatere în Europa? Cred că Europa este uh, zona cea mai inovatoare în acest domeniu al transportului rutier. Noi cred că deținem poziții de lider uh, în acest domeniu. Dacă totul se reduce la creștere economică și locuri de muncă, um, capacitatea principală de uh, stocare în baterii este obținut rezultate mai bune în Statele Unite și în China. Noi facem progrese pentru îmbunătățirea și scăderea emisiilor, dar europenii sunt foarte ambițioși și de aceea vreau să-i încurajez să continue să facă o treabă la fel de bună, însă în mod fezabil. Urmărim cu atenție dezbaterea privind standardele de emisii de CO2. Dacă introducem acum uh, anumite standarde pentru taxi sau vehicule ușoare, taxiurile uh, sunt un exemplu foarte bun pentru că sunt folosite de 5 ori mai des decât uh, autovehiculele pentru pasageri. Dacă suntem mult prea ambițioși, riscăm să distrugem piața, pentru că operatorii trebuie să poată cumpăra un produs la momentul potrivit și pentru un preț suportabil. Pentru că totul, toate schimbările se traduc pentru operatori în bani. Și dacă schimbările nu sunt rentabile, riscăm să promovăm alternative care nu mă vor prinde niciodată la public. De aceea sperăm să cooperăm uh, cu uh, toată industria. Ne bucurăm că s-au uh, creat vehicule bune, dar insistăm asupra creării de standarde care pot fi atinse. Și credem că trebuie să fim și noi întrebați care sunt datele noastre reale. Domnul Bösch la Swiss Railways, vecinul dumneavoastră, este următorul vorbitor. Vă întreb mai întâi cum uh, vedeți uh, evoluțiile în uh, schimbul uh, modal, schimbările de la un mod de transport la altul. Poate că ar fi interesant să ne spuneți câte ceva despre asta. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a participa la această audiere și de a vorbi despre eforturile pe care le facem noi și pentru a mă referi la sectorul pe care îl reprezint. Cred că tranziția intermodală este un aspect cheie pe care trebuie să-l stăpânim. Și există mai multe măsuri de care este nevoie pentru a ajunge acolo. Domnul Sutu a prezentat deja situația din Elveția, acolo unde avem un scop clar, un obiectiv clar și uh, țeluri ambițioase unde am reușit să reducem numărul de vehicule care traversează Alpii, dar încă n-am ajuns unde ne dorim. Încă mai avem nevoie de măsuri suplimentare. Un punct important este că trebuie să adaptăm și mai mult infrastructura pentru a ajunge unde ne dorim. Spre exemplu, în Elveția, cum spuneam, este vorba despre programul Transalpina și despre coridoare uh, care uh, ne înleznesc tranziția de la modul rutier la alt mod de transport. Un alt exemplu pe care l-a prezentat și colegul este reprezentat de mașinile electrice de pasageri care au încărcătoare, astfel încât uh, uh, oamenii să poată merge cu mașina electrică până la gară și de la gară să iau un tren dacă distanța e mai lungă. În mod clar, avem nevoie de îmbunătățirea ale serviciilor și produselor pe care le oferim oamenilor, astfel încât aceștia să poată uh, opta pentru cea mai uh, eficientă uh, cale de transport. Este o colaborare, așa cum a spus și colegul meu. Trebuie să folosești uh, modul de transport care ți se potrivește cel mai bine. Vorbeați despre investiții în infrastructură. Uh, și conectivitate, dar, bineînțeles, s-a vorbit și despre externalizarea costurilor. Credeți că aici politica poate juca un rol? Da, cu siguranță. Cred că este important ca aceste costuri externe să fie internalizate, astfel încât să se plătească prețul întreg pentru mobilitate. Aș vrea să Revin la această discuție pentru că este o dezbatere esențială și cât se poate de controversată din perspectiva europeană, această internalizare a costurilor. Cum vedeți perspectivele? Și cum anticipați că va decurge dezbaterea din partea organizației dumneavoastră? Cred că este foarte important, dar trebuie să ținem uh, cont de toate modurile de transport dacă transportul rutier deja plătește direct sau indirect costuri externe, acest lucru trebuie să se aplice tuturor uh, uh, modurilor de transport. Deja se vorbește despre o taxă suplimentară pentru vehiculele de mare tonaj și suntem foarte surprinși pentru că deja suntem uh, suprataxați. Asta ar fi o reacție rapidă din partea operatorilor. Îmi descrie argumentația. Dacă ne uităm la modul în care este organizat transportul rutier și cum este taxat, nu doar pentru transportul comercial, ci și la autovehiculele individuale. Cetățenii deja plătesc taxe atunci când își înmatriculează mașinile, taxe de drum, tot felul de taxe. Și întrebarea este ce se întâmplă cu acești bani? Chiar sunt folosiți pentru a investi în infrastructura rutieră? chiar sunt investiți de autoritățile locale pentru a contribui la soluții de mobilitate mai mare? I think we, we need to just... Dacă vrem mai multe taxe, trebuie să ne asigurăm că ce se întâmplă este echilibrat, că vedem situații similare în uh, Europa, pentru că impozitarea este o competență statală și nu europeană și vedem că tot apar tot felul de inițiative pe aici, pe acolo, deci uh, ar fi salutară un pic mai multă consecvență și din acest punct de vedere ar trebui să ne concentrăm din nou pe stimulente care să fie oferite în toată Europa pentru a încuraja pe cetățeni să cumpere vehicule mai ecologice. Deja avem scheme în Europa în momentul de față, dar ele sunt diferite pentru că criteriile folosite într-un stat membru diferă de criteriile folosite de alt stat membru. Deci dacă chiar vrem să stimulăm această dorință de a achiziționa autovehiculele ecologice, atunci ar trebui să armonizăm schemele deja existente și să găsim căi de a le armoniza cumva. Știu că e aproape o misiune imposibilă, dar am putea măcar să încercăm să facem schimb de bune practici între statele membre, astfel încât uh, să poată învăța unele de la altele, astfel ca să putem progresa uh, cât mai bine. Mulțumesc, da, ideea armonizării Uh, noi suntem perfect de acord aici în Parlamentul European. Problema este că uh, în continuare competența este la nivel uh, de stat membru și de aceea avem inițiative diferite din partea statelor membre. Și știu că pentru dumneavoastră nu este întotdeauna util, dar e și greu de împiedicat, având în vedere cadrul actual al UE. Pentru că așa suntem organizați în momentul de față. Nu știu dacă domnul Băș vrea să răspundă. Uh, Da, știu, dar trebuie să promovăm uh, mai puțin transportul individual și mai mult transportul în comun. Asta am spus-o de la bun început, susținând serviciile pe care le folosesc, pe care le oferă companiile prin uh, serviciile de autocare, autobuze, taxiuri și așa mai departe. Putem vorbi despre o transformare a industriei noastre. Și vă dau un singur exemplu. Germania, 170.000 de autobuze, 167.000 sunt pe motorină, 106.000 sunt pe GNL și vreo 100 sunt uh, hibride sau electrice. Dacă toate Uh, vor fi transformate în uh, vehicule electrice mâine, impactul asupra emisii, emisiilor uh, este zero, pentru că acestea nu sunt responsabile, practic, pentru ce se întâmplă. Domnul Beșe dorește să răspundă? Sau răspundeți mai târziu? Mergem la domnul Novacic din partea Airbus. Vreau să mă refer la eficiență. S-a spus că există o limită a eficienței motoarelor sau ce se poate face pentru a crește eficiența motoarelor și știu că la asta lucrează Airbus zi de zi. Știm că eficiența e din ce în ce mai mare, dar uh, există o limită și atunci care sunt celelalte strategii care sunt dezvoltate pentru a scădea emisiile? Pentru că până la urmă e un cost energetic ceea ce este extrem de important pentru linia aeriană. Doamnă președinte, domnule Eichhout, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a vorbi despre uh, mobilitatea cu uh, emisii scăzute. Încep cu vestea bună. Toate uh, cărămizile necesare au fost identificate, dar de unele, unele mai au nevoie de uh, uh, atenție. Bineînțeles, vorbim despre îmbunătățirea uh, carburanților, despre reducerea uh, consumului de carburant. De asemenea, Airbus s-a angajat să reducă emisiile cu 75% până în 2050. Uh, to achieve this long-term target. Uh, Și avem platforma adecvată pentru acest uh, lucru. Uh, ICAO, la nivel internațional, a adoptat un standard de emisii de CO2 pentru a încuraja tehnologiile cu emisii reduse la bordul aeronavelor până în 2020. Apoi, uh, modul în care Uh, se face gestionarea traficului aerian, pentru că asta afectează cât de sus și cât de eficient zboară aeronavele. În momentul de față, rutele de zbor merg pe coridoare uh, care sunt mai lungi decât e necesar. Tehnologia Cezar va permite să avem rută de zbor mai directă, deci uh, sezar ar putea reduce imediat emisiile în Europa cu 10%. Mai mult, avem o altă măsură tangibilă la dispoziție, Electrificarea și hibridizarea sunt, uh, sus, sunt uh, sisteme care uh, pot ajuta pe termen lung. Revizuirea directivei privind energiile regenerabile, care va fi discutată foarte curând în Parlament, este o oportunitate de a identifica condițiile de piață și ar genera și uh, beneficii socioeconomice în Europa. Ultima observație este legată de uh, recentul acord ICAO Uh, prima schemă de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația civilă trebuie să știm că, în general, consumul cel mai mare și emisiile cele mai mari uh, se întâmplă în afara UE. Deci, uh, țările terțe trebuie să fie implicate în mod clar în acest proces. Și este important ca UE să plece de la toate aceste elemente pentru a convinge și celelalte țări să adere la această schemă cât mai curând posibil și de asemenea să uh, ofere expertiza sa uh, țărilor terțe. Deci așteptăm ca instituțiile europene să uh, facă o schemă de aplicare a acestor uh, programe de eficientizare. Concluzia ar fi că solicităm instituțiilor europene să se țină de promisiuni și să uh, se folosească de elementele pe care le-am identificat ca să vină cu un cadru legislativ clar care să asigure competitivitatea și beneficiul economic al sectorului aviației în Europa. Uh, ați vorbit despre multe măsuri în aviație. Întrebarea mea se referă la combustibilii alternativi. Vorbim despre eficiență, dar ar trebui să apară și acești carburanți alternativi mai târziu. Uh, neutralitatea tehnologică este foarte importantă pentru legiuitor. Pe de altă parte, dacă vorbim despre biocarburanți, asta, aceștia nu sunt uh, neutri din punct de vedere uh, tehnologic. Și atunci cum rezolvăm problema? Pentru că dacă ne uităm la discuțiile actuale, nu există neutralitate tehnologică în ceea ce privește biocarburanții, pentru că îi promovăm în mod specific. Și atunci, întrebarea este dacă respectăm această neutralitate tehnologică. Cum credeți că pot fi încurajați um, carburanții alternativi în industria aviatică? Nu se poate face fără niște um, politici tehnologice specifice, presupun, nu? Depinde la ce vă referiți atunci când uh, vorbiți despre neutralitate tehnologică. Carburanții alternativi uh, actuali, care nu sunt neapărat biocarburanți, că nu sunt tot timpul din biomasă, sunt neutri pentru aeronave. Deci nu trebuie să facem niciun fel de modificări specifice ale motoarelor. Dar În ceea ce privește politica de energii regenerabile, există o listă uh, and uh, yes, indeed here I, I, I follow this view that we de furaje care pot fi folosite drept uh, combustibile. Până la urmă, nu avem furaje bune sau proaste, ci practici bune sau proaste și durabile sau nu. Ceea ce lipsește în momentul de față în politica europeană este un criteriu mai clar pentru durabilitate, pentru sustenabilitate. Trebuie să încurajăm inovarea, pentru că nu poți încuraja inovarea dacă încep cu o listă de restricții. Și condițiile de piață Realitatea este că majoritatea carburanților importați în Europa sunt biocarburanți și aceștia nu ajung la sectorul aviației. Deci trebuie să creăm condițiile de piață pentru ca uh, sectorul aviatic să cumpere acest carburant și să, și să se și producă acest biocarburant în Europa. Și pentru asta avem nevoie de uh, condiții de piață și avem destulă materie primă pentru asta. N-am încă o întrebare pe tema asta, dar o să vină mai târziu. Trecem la apă, la căile navigabile interne. Doamna de Șeper, dacă ne uităm la concurența actuală, la transporturile pe distanțe lungi, de obicei concurența este între transport rutier, feroviar sau căi navigabile interne. Cum vedeți rolul sectorului dumneavoastră în această competiție și uh, Uh, cum am putea să vă ajutăm noi uh, să ajutăm acest mod de transport. Mulțumesc, domnule Eichhout, uh, bună ziua, doamnă Deli, doamnelor și domnilor. Atunci când vorbim despre transportul pe distanțe lungi, este un transport în care ne gândim mai degrabă la vapoare care transportă cărbune, materiale de construcții și așa mai departe, uh, și suntem la concurență cu transportul feroviar. Dar acesta, uh, acest lucru se întâmplă pe coridoarele unde avem uh, infrastructura de bună calitate. Deci uh, ne uităm la coridoarele clasice din Europa și, într-o oarecare măsură, și la coridorul de-a lungul Dunării, dar un alt sector important este cel al containerilor maritime, care mm, se desfășoară, se deplasează pe aceleași coridoare. Concurența este firește normală, dar am vrea să fim pe picior de egalitate atunci când uh, un sector primește subvenții, am vrea ca și celelalte sectoare să primească subvenții sau să nu mai primească nimeni. Uh, președintele întrerupe. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar unde vedeți că sunt subvenții și unde nu? Ați putea să fiți mai exact, mai exact în a ne spune unde apar aceste diferențe? În navigație avem o concurență naturală dacă ai un nivel scăzut al apei și operatorii logistici caută alternative și ne bucură că mulți operatori de barge oferă servicii multimodale, dar uneori există țări care au sisteme de ajutor pentru anumite moduri de transport, pentru mutatul containerelor, spre exemplu, pe calea feroviară și apoi trebuie să vedem în detaliu cu aceste țări cum se, poate, cum se pot egaliza lucrurile, pentru că asta nu e întotdeauna ușor. Spre exemplu, avem uh, și concurență intramodală. Spre exemplu, în Suedia există un interes uh, foarte mare în a muta uh, transporturile pe căile navigabile interne pentru că au apă peste tot. Apoi, Uh, este disproporționat, uh, costurile sunt disproporționate pentru a avea mai mult transport pe căile navigabile interne din cauza costurilor externe. Și atunci ne întrebăm dacă avem nevoie de așa ceva sau ne putem descurca și fără. Deci astea sunt elementele care ar trebui să fie analizate, astfel încât să fie ușor pentru operator să aleagă ce mod de transport le convine mai tare. Deci să există un fel de neutralitate. Știu că dacă ne gândim la căile navigabile interne, nu ne gândim la uh, transport pe distanțe lungi, dar uh, distanțele sunt din ce în ce mai scurte, sunt în scădere, pentru că se fac foarte multe investiții în organizația pe care o reprezint. Nu este mai degrabă gestionarea căilor navigabile interne și se investește mult în logistică, în transport continental, în pachete, uh, și în uh, parcuri ecologice și aici tot vorbim despre distanțe scurte, iar dacă vorbim despre emisii, este mult mai ușor să trecem la baje electrice, spre exemplu. Bineînțeles, pe transport pe uh, distanțe lungi e mult mai dificil. Iarăși ne uităm la gaze naturale lichefiate, încercând să reducem cât mai mult emisiile și putem uh, ajunge foarte departe. Dar uh, să ajungem la emisii zero încă este o provocare. Avem nevoie de mai multă cercetare și nu doar uh, cercetare pentru transportul maritim, pentru că deseori în în cercetare se spune că ce e bine pentru sectorul maritim e bun și pentru căile navigabile interne, dar nu e chiar așa, unde ar trebui să facă cercetări specifice pentru sectorul nostru. Și încă un lucru legat de emisii care este important și sunt de acord aici cu deputații, nu vorbim doar de țeava de eșapament. Bineînțeles că e important și că avem nevoie de date mai multe despre emisiile în timp real, dar un alt lucru important este că uh, mașinile pot fi foarte vechi, pot fi foarte noi, dar nu ne așteptăm la miracole pentru că uh, și uh, eliminarea vaselor uh, uh, are emisii de, de gaze. Și o întrebare finală, atunci când ne uităm la costurile externe, ați spus că sunt mai mici decât la celelalte, dar polu poluarea aerului este destul de mare și asta ține de motorină. Ați spus-o deja. Cum pot investitorii să câștige? Care, este, care sunt perspectivele de scădere a costurilor? Există mai multe posibilități. Cea mai uh, facilă este instalarea de catalizatoare și uh, filtre pentru particule la bord. Este cea mai uh, ieftină variantă. După aceea, o altă opțiune ar fi uh, introducerea unor embarcațiuni electrice. Asta se poate pe distanțele scurte, dar deocamdată e o variantă mult prea costisitoare pentru distanțele lungi. Mai există și posibilitatea utilizării gazului natural lichefiat, de asemenea. Dar toate acestea, până la urmă, costă responsabilitatea ar trebui să fie asumată de toți cei implicați. implicați. În momentul de față, în, în cazul în care un pro, proprietar investește într-o barjă uh, verde, între ghilimele, uh, din păcate, nu, uh, uh eforturile sale nu sunt apreciate. Avem și uh, proprietari care vor să folosească, spre exemplu, barjele pe hidrogen. Din păcate, conform uh, legislației în vigoare, așa ceva nu este posibil. Deci trebuie să schimbăm legislația astfel încât inovarea să fie posibilă. Am înțeles mesajul dumneavoastră, trecem la ultimul, dar nu cel din urmă vorbitor, uh, domnul Verhoeven. Domnule Verhoeven, care sunt uh, sau care vor fi evoluțiile tehnologice pentru scăderea emisiilor în uh, contextul transportului mari, maritim, care este perioada de timp care considerați că este necesară pentru înregistrarea unei evoluții pozitive. Mulțumesc, domnule Eichhout, bună ziua tuturor! Într-adevăr, există mai multe evoluții pe care trebuie să le analizăm. Știți că măsurile pentru transportul uh, uh, maritim au fost uh, create de către Organizația uh, Internațională pentru Transportul Maritim uh, se vor, sau această organizație dorea scăderea emisiilor pentru flota deja utilizată. Dacă ne uităm la efectele pe viitor ale acestor măsuri, ne dăm seama că în ceea ce privește emisiile per uh, uh, kilometru, tonă. Până în 2050 emisiile vor scădea cu vreo 50%. Asta e o informație relativă. Se pune întrebarea însă cum anume cum anume vom elimina complet emisiile. Dacă ne uităm la discuțiile purtate la Paris, dacă ne uităm acum la strategia 2018-2030 uh, a Organizației Maritime Internaționale, veți vedea că există preocupări Uh, în acest sens. Însă, uh, din păcate, nu putem să venim cu o soluție pe termen scurt. Vom mai depinde și în uh, anii următori de combustibilii fosili. Se încearcă inovarea, se analizează alte tipuri de combustibil, dar deocamdată nu avem o soluție magică care să poată fi folosită la nivel global. Deci, consider că în 20-30 uh, de ani de acum încoace vom uh, continua să depindem de, mecani- de combustibilii fosili. Da, deci asta înseamnă că trebuie să vedem alte mecanisme care ne stau la dispoziție pentru a atinge ambițiile de la Paris. Tocmai acesta este subiectul pe care îl vom discuta în viitor la Organizația Maritimă Internațională. Există măsurile pentru flotele deja uh, în uh, pe mările și oceanele lumii, uh, există evoluțiile tehnologice și vom încerca să vedem cum anume am putea trece mai departe, cum ne-am putea asigura că infrastructura există și că aceasta ne va permite să folosim combustibili alternativi. Vom purta discuțiile acestea cu siguranță până sau din 2018 încolo în contextul Organizației Maritime Internaționale. Încă o întrebare din partea mea. Vreau să vă întreb uh, ce, de ce tip de asistență aveți nevoie din partea legiuitorului în această discuție din cadrul uh, OMI. Vreau să vă întreb care trebuie să fie cadrul politic pentru ca uh, evoluțiile la care vă referiți uh, să poată fi transformate în realitate. Dacă ne uităm la politica europeană, în primul și în primul rând, uh, cred că Uniunea Europeană ar trebui să se implice în discuțiile de la Organizația uh, Maritimă Internațională. E important să nu ratăm momentul acesta. Trebuie să discutăm de asemenea cu partenerii din întreaga lume. Unii dintre ei sunt mai sceptici, poate, alții sunt prea puțin ambițioși, dar trebuie să vorbim cu ei neapărat. Avem de asemenea nevoie de sprijin pentru inovare, pentru, pentru uh, Uh, dezvoltarea de noi tehnologii. Există deja o serie de instrumente, TNT, uh, economia mărilor, mai există și uh, inițiative ale băncii mondiale, dar și a băncilor europene, deci inițiativele acestea trebuie să fie promovate uh, și uh, Acestea trebuie să fie incluse în strategia Comisiei Europene pe tema transportului maritim. Deci e nevoie de susținere financiară și printr-un cadru legislativ potrivit, dar și implicare directă la discuțiile de la Organizația Maritimă Internațională. Sperăm ca discuțiile acestea să fie demarate cât mai curând cu putință, pentru ca ele mai apoi să se transforme în, în niște măsuri palpabile aplicate la nivel mondial. Mulțumim, încercăm pur și simplu să avem o imagine de ansamblu asupra situației din diferitele sectoare ale transportului. N-am avut suficient timp la dispoziție, asta este clar, dar vreau să vă mulțumesc din suflet pentru participare și pentru răspunsurile pe care le-ați acordat întrebărilor mele. Acum știm cam care sunt doleanțele sectoarelor și acum dau cuvântul doamnei președinte care va modera restul discuției. Bine, atunci le voi da acum cuvântul coordonatorilor noștri, care au, vor avea și ei posibilitatea de a pune întrebări experților noștri. Iată, aveți acum șansa de a vă adresa reprezentanților industriei. Domnul Vin van den Kamp este primul. Um... Voi vorbi uh, olandeză. Vă rog să vă puneți uh, cășile, dar subiectul este interesant pentru flamanzi mai ales. Vreau în primul rând să vă adresez scuzele lui Maximiliano Salini, care avea o reuniune foarte, foarte importantă în Roma. Sunt convins că era într-adevăr importantă. El este raportor din umbră din partea PP-ului. ascult, poți să fii sigur că îi voi transmite tot ce am spus astăzi aici. În primul rând vreau să vă explic poziția PP-ului. PPE-ul este pentru schimbarea de mod de transport. Noi nu vrem să luptăm împotriva sectorului transportului rutier. Ceea ce dorim este ca el să funcționeze în alt fel. În sânul PPE există un grup care dorește să scadă mai mulți parametri în sectorul căilor ferate. COP21 este un subiect interesant pentru noi și cred că trebuie să concretizăm lucrurile. Obiectivele le-am stabilit în decembrie 2015. Poate că am fost prea optimiști atunci. Poate că nu am fost suficient de realiști. însă sunt de acord cu ce a spus Bas Eichhout. Dacă vom cădea în capcana Consiliului și nu facem nimic, nu vom reuși să facem nimic, nu o să meargă așa. Trebuie să găsim un echilibru între optimism și realism. Nu trebuie să ne lăsăm uh, purtați de Consiliu. pe calea pe care doresc ei să o urmăm. Domnului uh, din Zurich, aș vrea să adresez următoarea întrebare. Internalizarea costurilor externe reprezintă 510 miliarde. De ce sunteți dumneavoastră cel care știe acest lucru și nu Comisia Europeană? Eu uh, am uh, luat legătura recent cu comisia și se pare că abia în 2018 se vor face studii noi. Domnul, domnule Cionar, se pare că Statele Unite au uh, propriile lor criterii pentru industria camioanelor. Volvo, Mercedes, DAF. Pare că și-au adus contribuția în uh, toate, toate aceste parametri. De ce nu putem face la fel în Europa? O întrebare pentru reprezentantul Airbus. Recent am făcut o vizită foarte interesantă la Airbus. Am aici un studiu OACI în legătură cu emisiile în anul 2050. Acest studiu spune că emisiile din sectorul aviației în 2050 vor fi între cu 200 până la 700 procente mai mari decât uh, în anul 2005. Se va datora acest lucru creșterii numărului de creșterii volumului de trafic aerian. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Acum, despre a, căile navigabile interne. Bărcile, vapoarele, au o durată de viață de vreo 30 de ani. Motoarele îmbătrânesc, iar sectorul este caduc deja, e de suet. Cum putem schimba aceste motoare? Cum putem să le reînnoim? Parlamentul European a luat uh, mai multe decizii pentru anul 2021. Totuși, se pare că obiectivele vor fi atinse abia în 2023. Dar ce se va întâmpla în legătură cu rușii și chinezii? Mulțumesc! Mulțumim, domnule Vin van den Kamp. Iată, rămânem realiști și foarte oportuniști de asemenea. Urmează domnul Ertug. Mulțumesc și eu experților pentru prezentările lor și pentru răspunsuri. Adeseori vorbim despre exact aceleași lucruri. Între timp, reprezentanții uh, diferitelor uh, moduri de transport, ne-au prezentat poziția lor și uh, mulți dintre ei știu deja că eu cer de ceva timp încoace și iată o fac din nou Comisiei Europene să vină cu niște date cât se poate de clare date cât se poate de clare cu privire la costurile care trebuie să fie suferite sau suportate de către diferitele moduri de transport. În momentul în care vorbim cu reprezentanții acestor moduri de transport, ne dăm uh, seama că fiecare în parte știe cam uh, ce trebuie să Uh, să achite persoanele pe care le păstorește, dar știe și mai bine ce trebuie să plătească sau să nu plătească cei care fac parte dintr-o altă categorie de moduri de transport. Avem nevoie de o analiză clară din partea Comisiei Europene. Știu că analiza aceasta nu este facilă, datele nu sunt ușor uh, comparabile, dar importantă, important este să avem aceste date. Eu știu că mm, genul acesta de statistici uh, există deja la nivelul fiecărui uh, mod de transport. Din păcate, iată, modurile acestea de, uh, aceste analize ale modurilor de transport nu sunt neapărat comparabile și nu respectă aceleași criterii. Uh, cu noile propuneri legislative ale Comisiei Europene, în absența unei asemenea analize, cu siguranță vom purta exact aceleași discuții ca și acum 10 ani și la finele discuțiilor vom ajunge la un compromis. Ar fi păcat să nu fi învățat nimic în, ultima, în ultimii ani și să ne să ne um, lovim din nou și din nou de aceeași, aceleași obstacole. Deci, iată, eu tare mi-aș dori să avem o analiză cât se poate de clară asupra tuturor uh, modurilor de transport. Trebuie să știm cât exact uh, plătește fiecare în parte și după aceea datele astea să poată fi comparate între ele. Uh, știu că e greu să obții astfel de date din diferitele state membre, pentru că situațiile din statele membre sunt diferite. Există taxe într-un stat care nu există într-alt uh, stat. De asemenea, prețurile la combustibil diferă. Infrastructura este, de asemenea, diferită în uh, diferitele state membre și ca urmare a acestor uh, diferențe E clar că datele sunt greu de colectat și greu de comparat. A, da, e nevoie de această analiză completă. Deci, tocmai de aceea, eu astăzi nu am întrebări. Pentru că situația o știm, o știm de mult. Am profitat de ocazia astăzi doar pentru a face din nou un apel către Comisia Europeană. Uh, dacă nu vine Comisia Europeană cu această analiză clară, atunci uh, ne vom certa pe tema aceasta și peste 10 ani de acum încoace. Mulțumim foarte mult! Îi dăm acum cuvântul doamnei Kilonen, coordonator al grupului GUE. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am două întrebări. Una dintre ele se referă la clienți și cetățeni. Discutăm acum multe teme importante în același timp, economia circulară, protecția mediului înconjurător, scăderea emisiilor, presiunile fiscale, taxe, com- noi, noi tehnologii, promovarea acestora. Deci, multe. Vreau să vă întreb, cum anume în acest context atât de complex, ne-am putea asigura că cetățenii continuă să fie implicați în procesul de transformare. Eu consider că alegerile pe care le fac oamenii au un impact esențial asupra soluțiilor găsite. Fiecare dintre noi este conștient de faptul că dacă nu sunt bani, cu greu se poate reforma, dezvolta, limita uh, ceva. Se pune întrebarea cum împreună am putea noi construi o o analiză cost-beneficii care să ne ajute atât pe noi, pe politicieni, cât și pe organizațiile care reprezintă sectorul transporturilor. Deci, cum am nume am putea găsi acesta sau crea această analiză a costurilor și beneficiilor, astfel încât noi să uh, sau care să ne ajută pe noi să luăm deciziile politice potrivite și în același timp să ajută sectoarele astfel încât uh, evoluțiile lor să fie durabile. Mulțumesc! Domnul Lundgren, mulțumesc uh, foarte mult. Mi se pare că naivit libertatea este până la urmă uh, caracteristica esențială a discuției pe care o purtăm cu privire la emisiile scăzute din viitor. Dacă mă uit la sectorul rutier, unii susțin că, camio- uh, că autobuzele și autocarele sunt soluția viitorului. Mi se pare o mare prostie. Dacă ne uităm la un studiu din Regatul Unit, ne dăm seama că 90% din timpul în care sunt utilizate autobuzele, ei bine, respectivele autobuze nu transportă mai mult de 1,3 uh, pasageri. Deci 90% din timpul de rulare, autobuzele uh, transportă puțin mai mult de un călător. Deci, E clar că e nevoie de mai mulți pasageri, dar eu tare mă tem că niciodată nu ar fi posibilă uh, sporirea masiva uh, masivă a numărului de pasageri în cazul autobuzelor și autogarelor. Poate că în mediul uh, urban lucrul ăsta este, posibil, dar să ne gândim la mediul rural. Acolo nu există oameni care să se urte în, uh, urce în autobuz. Prin urmare, circulă autobuze care poluează mai mult decât autoturismele. Dacă ne uităm de asemenea la motoarele Euro 6, s-a tot uh, vorbit despre ele, atunci ne dăm seama că aerul, practic, eliminat de genul acesta de motoare este la fel de curat ca și aerul uh, din Paris în momentul de față. Deci cam atât de eficiente sunt uh, catalizatoarele acestea. Din păcate, legislația în vigoare permite în continuare utilizarea unor uh, motoare depășite de mult, mult timp. Euro 2, Euro 3, acestea sunt folosite în continuare, în special în estul Europei. După aceea, mai există și uh, multe, din ce în ce mai multe motoare diesel. Și aceste autoturisme sunt uh, importate în Suedia și pot circula nestingerite pe șoselele suedeze. În țara mea, ța, Suedia, aerul este poluat de șoferi străini care conduc alte tipuri de camioane. Acest lucru este din cauza legislației europene. În schimb, dacă ne uităm la vehiculele pentru pasageri, cele electrice, mi se pare că astea sunt niște aberații, pentru că trebuie să consumăm energie din altă parte și bateriile trebuie să fie produse și uh, substanțele din baterii sunt uh, substanțe extrem de toxice, unele dintre cele mai otrăvitoare care există. Și ce facem cu ele când uh, ajung la maturitate, când ajung la sfârșitul vieților utile? Cred că trebuie să găsim un alt tip de combustibil. Poate că Europa ar trebui să nu mai uh, inventeze atâtea reguli care aglomerează Suedia de camioane. Voi încerca să acum cuvântul mai multor deputați. Timpul este limitat, așa că, dragi colegi, vă dau un minut pentru a adresa întrebări concrete și rapide. Începem cu doamna Lukashenko. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E vorba de un subiect foarte complex. Un minut e prea puțin. Dezbaterea arată cât de dificilă este această conversație. Este foarte complicat să vorbim despre reducerea emisiilor și competitivitate. Cred că visele noastre, deciziile, acordurile și planurile noastre sunt cu mult înainte de capacitățile și posibilitățile noastre și sunt cu mult înaintea acceptării sociale în țările noastre. Dar să vorbim despre uh, miezul problemei. Am vorbit despre vehiculele electrice. Din punctul meu de vedere, aceasta este direcția cea bună, însă, pe de altă parte, lipsește infrastructura necesară în Europa. Poți conduce 100 de kilometri fără să încarci bateria mașinii nu pot imagina cum ai putea să folosești, să, să mergi pe autostradă cu un astfel de vehicul. Dacă vorbim despre vehicule grele, care pătrund pe teritoriul anumitor uh, state, cum a vorbit, uh, cum a spus antevorbitorul meu, uh, cred că nu alocăm acestui subiect suficient timp, pentru că uh, deși ar trebui să o facem pentru că motoarele lor nu sunt conform standardelor. Avem vehicule care tranzitează țările noastre și intră din exteriorul Uniunii Europene. Ei folosesc uh, combustibil de altă calitate, uh, de exemplu combustibilul ce vine din Ucraina. A făcut cineva cercetări. De ce uh, acest combustibil poate intra pe piața noastră unică? Uh, transportul public este o temă foarte interesantă pentru oraș, însă nu și despre zonele rurale. Domnul Kramer are cuvântul. Vreau să vă spun că îl reprezint pe domnul Alundei bolnav astăzi și nu poate fi aici uh, și tocmai de aceea aș vrea și timpul uh, coordonatorului să-mi fie acordat acum. Toată lumea e în favoarea mobilității, în favoarea extern- internalizării uh, costurilor externe. Dar dacă mergem așa defalcat, nu ajungem niciunde. Putem să ne atingem obiectivele, dar nu dacă nu schimbăm lucrurile. Încep cu transportul rutier. S-a spus, uh, și asta încă de acum 50 uh, de ani, că autoturismele vor distruge orașele noastre. Dacă am renunțat la transportul rutier în uh, orașe, e clar că lucrurile s-ar schimba. Dar pentru ca lucrul acesta să se poată realiza, atunci e nevoie de o schimbare a mobilității. Dacă vă gândiți că peste 80% din uh, transportul în, peste 90% din uh, uh, deplasările cu mașina în orașele germane sunt pe o distanță de mai mică de 5 sau 6 km, ei, așa ceva nu se poate, e clar, comportamentul trebuie să se schimbe și acesta trebuie să fie obiectivul nostru pe ansamblu. Trec la companiile aeriene. Da, avem nevoie de toate modurile de transport. E clar că un autobuz gol nu-i uh, neapărat ecologic. Dar să nu uităm că mediul urban este cel mai dezvoltat, cel mai populat în momentul de față. Revin la transportul aerian. Uh, transportul aerian este subvenționat uh, Uh, puternic de către state, pentru că nu există niciun fel de taxă uh, pe cherosen și nici alte taxe care trebuie să fie acordate sau achitate de către alte moduri de transport. Și tocmai de aceea transportul aerian a devenit atât de ieftin și oamenii iau avionul pentru a parcurge distanțe pe care deja le-ar putea uh, acoperi cu alte moduri de transport. Bine, atunci nu mai am timp, mă opresc. Je laisse la parole désormais à monsieur de... Domnul Damasnecker are cuvântul. Mulțumesc. Sunt și eu printre cei care doresc să vorbească olandez astăzi. Câteva întrebări pentru domnul Jonat? Noi uh, susținem cauza unui nou parc auto și vrem să îl rănoim cu, prin mai mulți stimuli fiscali. În țara mea, în Belgia, există un sistem fiscal care, într-adevăr, stimulează utilizarea mașinii de întreprindere, de firmă. Ceea ce înseamnă că în Belgia sunt foarte multe autovehicule. Multe persoane sunt uh, foarte mândre de faptul că au uh, mașină de firmă, de la firmă. Acest lucru însă lucrează împotriva altor modalități de transport. Nu se investește în aceste modalități alternative de transport și așa mai departe. Costurile cresc. În comunicarea Comisiei, Se pare că normele sunt altele. În uh, piețele necomunitare există un sistem de brevete diferit care permite să se lucreze la alte tipuri de alternative. Eu mă întreb dacă sectorul a făcut această opțiune în mod conștient, adică să nu investească atât de mult în anumite tehnologii. Doamna Meisner, Meisner are cuvântul. Dar vă rog mult să fiți succintă, pentru că vreau să avem timp și pentru răspunsurile experților. Ich habe jetzt gedacht, ich erst warten Um, credeam că trebuie să aștept, dar bine, iau cuvântul, s-au spus multe. Știm că multe se se, multe măsuri s-au întreprins deja pentru reducerea emisiilor. Pentru mine importantă este infrastructura pentru energiile alternative. Cu câțiva ani în urmă avem o legi- am promulgat o lege pe tema aceasta, un act legislativ și știu că Parlamentul European și-a dorit niște termene de aplicare foarte ambițioase, care n-au fost uh, uh acceptate de către statele membre. Știu că, spre exemplu, în, în orașe e nevoie de Um, stații electrice dacă e să sprijinim uh, transportul cu vehicule electrice. Deci e nevoie de infrastructură. Ce se mai întâmplă cu infrastructura? După aceea, acest uh, transfer modal, modal, s-a tot vorbit despre el, dar ce s-a întâmplat cu el? Prea mult, puține se spun despre transferul de pe șosea pe alte moduri de transport decât cel uh, feroviar nu se să prea circule, spre exemplu, pe sau nu se trece prea mult de pe șosea pe căile navigabile interne. De ce? Pentru că nu există porturi? Vreau să întreb. După aceea, în ceea ce privește transportul feroviar, um, poate că în Elveția situația este diferită, dar în Germania și în alte state membre mă gândesc că prea puțin uh, se investește în tehnologia necesară pentru uh, transferul mărfurilor de pe șosea pe uh, tren. Există posibilități tehnice, dar din păcate acestea nu sunt folosite pentru că ar necesita o, o schimbare a procedurilor și uh, uh o schimbare a tehnologiilor folosite. După aceea n-am înțeles uh, ce se întâmplă cu barjele. Am înțeles uh, bine, nu se folosește hidrogenul ca și combustibil în cazul barjelor. Și după aceea mai am o întrebare. Uh, Uh, pentru domnul Verhoeven, ați vorbit de, prea bine despre infrastructură. Vreau să vă întreb dacă există o listă de porturi care nu uh, au infrastructura necesară pentru tratarea apelor uzate. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că în Marea Baltică, spre exemplu, uh, tot circulă croazi, nave de croazieră pe acolo, dar, din păcate, pentru că nu există infrastructura necesară pentru tratarea apelor uzate, apele uzate din aceste vase de croaziere sunt pur și simplu deversate în maier. Je vais vous couper le micro. Să știți că vă tai microfonul dacă depășiți un minut, pentru că am primit prea multe întrebări și vrem să auzim și pe experți. Doamna Vander are cuvântul. Voi încerca să fiu uh, succintă. Știm că toată lumea trebuie să facă eforturi, să spun uh, multe lucruri frumoase, dar e nevoie și de fapte. L-am ascultat pe domnul Suto cu mare atenție și iată sunt încântat de faptul că sunt încântată de faptul că situația din uh, Elveția s-a îmbunătățit în ceea ce privește numărul de camioane care trec prin Albi. Eu vin din uh, Tirolul de Sud, din Austria. Avem și noi aceeași uh, problemă ca și elvețienii și vreau să vă întreb um, care sunt măsurile pe care vreți să le puneți în aplicare și în viitor. După aceea avem ca, um, acel tunel care leagă Austria de, de Italia. Uh, dar uh, în ciuda finanțării europene, iată, tunelul nu prea funcționează pentru că totul este mult prea cons, uh, costisitor. Și domnului Beș vreau să îi cer să-mi spună care sunt ideile domniei sale în ceea ce privește posibilitatea schimbării modale. Voi vorbi vorbi și un olandeză. Mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi aici. Spune domnul Miltenburg. În ceea ce privește finanțarea infrastructurilor, avem EFSI, avem planul Juncker, care sunt experiențele dumneavoastră în privința finanțării și utilizării acestor um, fonduri pentru investiții? În al doilea rând, considerați că ar trebui să ne concentrăm în Europa pe un anumit aspect, chestiuni care sunt cu adevărat necesare? Lipsește ceva anume în strategie regulamente noi, uh, regulamente mai stricte, alt tip de investiții. Ce lipsește? Mulțumesc, domnul Coș are cuvântul. Și am o întrebare pentru domnul Suta. Ca și domnul uh, Van den Cap, uh, am fost uimit de cifrele dumneavoastră, 510 miliarde pe an costuri externe. De unde? Presupun că ați uh, analizat și efectele pozitive ale transportului rutier pe care îl blamați atât uh, și îl faceți uh, vinovate de aceste costuri externe. Domnul Riche. Mulțumesc. Cu toți avem nevoie de energie. Acum se vede că motoarele termice îmbunătățesc uh, performanțele față de combustibilii tradiționali. Cei hibrizi, tot felul de baterii cu uh, hidrogen. Sunt foarte multe tipuri de alternative. Credeți că ele pot oferi o tranziție mai lină? Vă amintesc că am reușit să eliminăm locomotivele cu cărbun, deci închid pe o notă optimistă. Mulțumesc, domnule Riche. Ați primit, dragi experți, foarte multe întrebări. S-a vorbit despre miliardele în costuri externe, roviniete și multe alte întrebări. Eu nu am timp să le amintesc pe toate. Însă aveți Câte două minute? Două minute fiecare. Nu două minute cu toții. E bine că încă nu v-ați pierdut acuitatea și mă urmăriți cu atenție chiar dacă e târziu. Deci ați sesizat glumă. Începem cu expertul din dreapta mea, domnul Leonard. Da, mai întâi am să-i răspund domnului Van Camp în legătură cu diferențele între Iertați-mă, vă întrerup. Începem cu domnul din dreapta mea, cu agenția. Yeah, no, sorry, I just didn't um, appreciate that it was a question particularly to me. Nu mi-am dat seama dacă am primit eu, mă special, o întrebare. Iertați-mă. Dar pot să vă spun un gând. Mulți v-ați referit la eficiență. Eu am încercat în graficul pe care vi l-am prezentat uh, să vă arăt care sunt soluțiile pe care le urmărim noi. Mergem uh, pe mai multe direcții, desigur, urmărim eficiența, vrem să investim în noi tehnologii și noi combustibili, Provocarea este imensă, după cum am văzut în diagramă. Situația actuală va impune și schimbări în comportamentul nostru. Când vorbim despre tranziții, asta înseamnă că și societatea trebuie să se schimbe fundamental. În raport să vorbiți și despre relațiile dintre sectoare. Trebuie să fim atenți ce se întâmplă și cu utilizarea terenurilor, cu industria, cu agricultura, cu turismul. Totul schimbă situația în termen de emisii de dioxid de carbon până la urmă. Tot își aduc contribuția pentru a îmbunătăți sau nu situația. Eu am vrut să arăt că e necesară o abordare sistemică pentru că sectorile sunt legate. Cererea de transport crește foarte mult. Pentru bunăstarea noastră și economiile noastre avem nevoie de anumite tipuri de transport mai mult decât de altele. beaucoup. Votre voisin. Acum vecinul dumneavoastră. Diverse fragen zu, uh, an meine Seite. Mi s-au adresat și mie multe întrebări. Una în ceea ce privește metoda, nu cred că trebuie să vă explic acum neapărat eh, metodologia completă. Uh, la noi există o tradiție de vreo 20-30 de ani în ceea ce privește calculul costurilor externe. Există mai multe criterii, există studii anuale care sunt actualizate și mai există și uh, domenii în care deocamdată studiile sunt la început, uh, spre exemplu în ceea ce privește estimarea costurilor asupra ecosistemelor. S-a tot spus că e nevoie de date clare, de cifre clare, de cifre comparabile. Dați-mi voie să vă spun că noi facem astfel de studii. Mi se pare foarte interesant subiectul, însă să nu uităm că genul acesta de studii nu, e neapărat, nu sunt neapărat de ajutor în practică. Pentru că niciodată nu se ține cont de subvenții, niciodată nu se ține cont de infrastructura deja construită, etc. Deci nu, nu, nu pot fi neapărat colectate niște date exacte pe temele acestea. Uh, da, într-adevăr, uh, poate datele pe care vi le-am uh, prezentat diabolizează cumva transportul rutier, dar, din păcate, asta este situația. După aceea DG uh, Move uh, plănuiește un nou studiu, un nou studiu care va cuprinde tot felul de, de costuri, costul de mediu, uh, costul asupra sănătății publice, etc. Cu siguranță studiul respectiv va fi o bază foarte bună de plecare pentru reflexiile dumneavoastră. În ceea ce privește măsurile luate în Elveția, poate că colegul de la Căile Ferate Elvețiene v-ar putea oferi niște informații mai clare. Mulțumesc! Urmează domnul Jonar. Thank you very much. <laughs> Mulțumesc uh, foarte mult. Revin la întrebarea domnului Van Camp, care compara Statele Unite și Europa. V-ați referit la optimism și realism. Realism înseamnă că piețele în Statele Unite și în Europa sunt foarte diferite sunt cerințe juridice diferite pentru camioane în trăunte și în Europa. Tocmai de aceea camioanele arată altfel în Statele Unite. Infrastructura diferă foarte mult. Există uh, diferențe foarte mari între uh, volumul pe care trebuie să-l aibă remorca Sunt diferențe foarte mari și de gabarit, uh, între gabaritele permise. Însă dacă privim ce au schimbat uh, producătorii de camioane în ultimii 4-5 ani, vedem că reducerea de combustibil a fost de vreo 30%. Acest lucru este legat de faptul că consumul de combustibil este strict legat de costul transportului. Și colegul meu, din dreapta mea, vă va explica acest lucru. O treime din costul transportului înseamnă consum de combustibil. Există, deci, și un vector comercial. Și toată lumea din sector dorește să se consume mai puțin combustibil, pentru că este în interesul tuturor. În ceea ce privește investițiile în uh, motoare alternative, nu e atât de relevant să analizăm tiparele regionale, import, brevetele regionale. Important este cine deține brevete și cine a solicitat brevete. Dacă privim uh, situația vehiculelor electrice în lume, trebuie să vă spun că China este pe locul 1, Europa pe locul 2 și Statele Unite pe locul 3. Mulțumesc, domnul Medj. Dumneavoastră aveți cuvântul. Mulțumesc, voi încerca să detaliez uh, pe cât posibil. Au fost multe întrebări la care vă voi răspunde în scris. Domnul Eichut a spus um, că ar trebui să fie comparabilitate. Cred că însă trebuie să comparăm merele cu merele și nu cu portocalele. Trebuie să comparăm serviciile profesionale de mobilitate rutieră cu uh, serviciile profesionale din alte moduri de transport putem construi drumuri către căile navigabile interne. Trebuie să folosim fiecare mod de transport în mod cât mai eficient. În exemplul pe care l-ați dat cu Suedia, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. M-ar surprinde dacă o companie ar continua cu un model de transport, dacă el nu dă rezultate, dacă un autobuz nu este folosit, de exemplu, nu ar mai trebui să-l întrețină. Cred că trebuie să combinăm mai bine modul de transport. Noi reprezentăm 70% din modalitățile de transport. Transportul profesional este în creștere și trebuie să vorbim despre cum putem uh, veni cu regulamente mai bune și mai inteligente. E adevărat. Trebuie, cum s-a spus mai devreme, să ținem uh, cont de faptul că va fi necesară o schimbare comportamentală la nivelul întregii societăți. În concluzie, strategiile naționale reprezintă obstacole, pentru că strategiile noastre nu se opresc la granițele, la marginile orașului, ele sunt transfrontaliere. Domnul Eichhout Rotterdam are obiective uh, pentru uh, gaz natural uh, până în 2020 și avem alte obiective care trebuie atinse până în 2025 și lucrurile nu prea se potrivesc. Avem nevoie de fezabilitate. Dacă comparăm două vehicule, trebuie să ne gândim ce funcții îndeplinesc ele și asta înseamnă că energia va trebui stocată diferit și consumul va trebui să fie diferit. Domnul Băș are cuvântul. Noi am început cu evaluarea emisiilor în ciclul de viață pentru uh, mai multe sectoare, printre care și sectorul privat uh, și uh, profesional. Am comparat mai multe sectoare și am arătat că este cel mai eficient să folosești calea ferată. Bateria în cazul vehiculelor electrice are impactul, le are, uh, are impactul cel mai mare, pentru că până la urmă e vorba de combustibil este în cazul celor de vehicule se vorba de combustibili fosili. Aș vrea să mă refer acum la promovarea transportului uh, de marfă intermodal cred că, într-adevăr, sunt necesare investiții pentru a facilita transportul de marfă. Trebuie ca și infrastructura să permită și să îmbunătățească transportul și este important să existe și oferte și posibilități, oportunități de a face acest lucru. Cum îi determinăm pe oameni să aleagă căile ferate? Prin stimulente, prin uh, prețuri și prin taxe care îi determină pe oameni să aleagă calea ferată pentru că este mai rentabil economic, mai fezabil. Așa facem noi în Elveția, cel puțin. În Elveția avem un mod de finanțare a infrastructurii coordonat și public. În urmă cu un an s-a înființat un uh, fond al infrastructurii feroviare, care permite extinderea sistemului feroviar. Uh, finanțarea vine din surse multiple. Anul acesta am avut uh, un vom avea un vot care, prin care se va decide dacă creăm un sistem similar și în cazul uh, drumurilor. Thank you. beaucoup. Je laisse la parole à Monsieur Novaski. Allez, c'est à vous. Yes, so uh, I took note of uh, two to three different questions. Domnul Novacic, trei întrebări. În primul rând, ambiția sectorului aviatic. E adevărat că ne confruntăm cu provocări foarte mari din cauza traficului. Avem, uh, într-adevăr, emisiile față de 2005 vor fi mult mai mari în 2050 din cauza creșterii nivelului de trafic. Trebuie să creăm cerul unic european, dar în același timp trebuie să nu uităm că cel mai important este să promovăm inovarea. Avem un parteneriat public-privat de 4 miliarde de euro de-a lungul uh, uh, a 10 ani, un proiect care se numește Clean Sky. Airbus investește aproape 3 miliarde de ani pe an în cercetare și dezvoltare. Deci vedeți cât de importantă este provocarea. Am notat o întrebare referitoare la comparația căi ferate aviație. Uh, în urmă cu 20 de ani s-a vândut piața unică pentru aviație. S-a liberalizat. Uh, competiția a devenit feroce. Aseară, când mă pregăteam pentru dezbaterea de azi, uh, am văzut un uh, tren între Madrid și Barcelona pe care, despre care vorbește foarte mult o energie de mediu. Un bilet Madrid-Barcelona um, este vândut de un singur operator, pentru că acolo piața nu este liberalizată pentru călătorile domestice. Însă, uh, există cinci linii aeriene care deservesc aceeași rută. Trei spaniole, una norvegiană și una portugheză. Modele de afaceri diferite, e vorba de uh, low costuri. Într-o situație de monopol, prețul este evident mare, pe când într-o situație de competiție, prețul este mic. Mulțumesc atât din partea mea. Mulțumesc că ați înțeles semnalul. O să revin uh, la întrebarea domnului Van de Camp. Vorbim despre navele foarte vechi. În navele foarte vechi poți să ai un motor foarte nou. Dar chiar și cu un motor vechi nu înseamnă că acesta are emisii mai mari decât un uh, motor nou. Sună paradoxal, dar noi așa am uh, descoperit în urma măsurătorilor în timp real. Deci facem eforturi pentru a vedea care sunt aceste uh, valori și nu sunt întotdeauna cele așteptate. Cu siguranță am salutat uh, sprijinul Parlamentului pentru că mm, îi sprijinim pe operatorii de barje pentru a înființa un fond pentru transportul uh, pe căile navigabile interne în mod ecologic care să atragă fonduri și de la Banca Europeană de Investiții și din sectorul public și privat. Și cred că sprijinul dumneavoastră ar fi salutar pentru că disponibilitatea operatorilor de bajă este uriașă pentru a merge în această direcție. Pentru a merge mai departe la întrebarea doamnei Meisner pentru schimbările modale. Pentru moment nu e o problemă cu piața existentă, pentru că deja avem uh, operatori multimodali de dimensiuni mari care operează deja. Dificultatea este să intri pe piețe noi, pe piețe continentale și aici totul începe cu formarea. Dacă ai formare în logistică, nu știi nimic, nu afli nimic despre căile navigabile interne. Uh, deci vii dintr-un program de formare care nu te învață absolut nimic despre acest mod de transport. Încercăm să lucrăm la asta, dar avem nevoie de mult mai multă uh, formare în acest uh, domeniu. Un alt lucru care este foarte important este uh, revizuirea directivei privind uh, serviciul de informații riviere. toate elementele, uh, cum ar fi condițiile de trafic, informațiile logistice și așa mai departe, unde mi-e transportul acum, unde e nava, la ce oră se așteaptă să ajungă, toate astea le dorim la nivel transfrontalier, disponibile pentru operatorii logistici, astfel încât să fie mai ușor de utilizat și uh, ar fi uh, și uh, un lucru bun pentru încărcarea navelor, pentru că și, asta, și acesta este un aspect care a fost neglijat. Dar avem nevoie de o revizuire a directivei RIS, pentru că altfel nu putem face acest lucru. Avem nevoie de interconectivitate și cu alte fonduri care în momentul de față nu funcționează. Mulțumesc! Mulțumesc! doamna Elevan. O să încep cu uh, poziția încăpățânată a Parlamentului în ceea ce privește sistemul de comercializare a emisiilor. Suntem de acord cu Parlamentul și întrebarea este cum se poate lucra cel mai bine. Cred că cel mai bine este să evităm polarizarea dezbaterii, pentru că este o dezbatere extrem de dificilă. Uh, și este o dezbatere între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și trebuie să ne asigurăm că nu uh, uh facem o mișcare greșită. Cred că dacă stabilim un termen limită cu 2 ani mai devreme, uh, este mult mai complicat și ar fi o greșeală. Apoi, Întrebarea doamnei Meissner, cred că erau două întrebări. Schimbarea modală, într-adevăr, este un aspect care se aplică și transporturilor maritime și de aceea trebuie să finalizăm piața internă, pentru că, din păcate, formalitățile de raportare sunt diferite și de aceea, Comisia ar trebui să revizuiască directiva privind cerințele de raportare și sprijinul dumneavoastră ar fi uh, foarte apreciat. Nu am o listă cu porturile, dar uh, există o, o discuție între porturi și uh, companiile navale uh, și, de asemenea, așteptăm cu interes revizuirea directivei privind gestionarea deșeurilor, pentru că avem uh, o problemă cu ape, apele folosite pentru îndepărtarea uh, dioxidului de sulf. Și de aceea ar trebui să uh, se revizuiască directiva, privind, directiva cadru privind apa și directiva privind gestionarea deșeurilor astfel încât să nu se pericliteze calitatea apei și trebuie să existe o certitudine juridică dacă companiile investesc în aceste filtre uh, sau folosesc uh, uh, locațiile potrivite pentru a arunca deșeurile. Mulțumesc că îi dau cuvântul și raportorului și apoi voi încheia. Foarte pe scurt vreau să le mulțumesc tuturor și să spun clar că în raport ceea ce vom face va fi să deschidem cu câteva chestiuni uh, care sunt uh, transversale, pentru că am vorbit despre schimbarea comportamentală, pe partea de logistică, despre prețuri, toate astea vor fi incluse și apoi Vom trece la diversele sectoare unde vom analiza diversele evoluții. Asta va fi structura raportului. Să luăm în calcul toate aceste aspecte pentru a capta toate evoluțiile existente. Un lucru pe care l-am văzut și care va fi o provocare și care ține și de ce a spus domnul Van de Camp este să se găsești un echilibru, pentru că dacă știi care sunt provocările, uh, și uh, vezi ce se întâmplă, vezi că există un dezechilibru și aici trebuie să intervenim noi și aici trebuie să găsim echilibrul. Și eu eu n-aș spune că este optimism versus uh, realism, pentru că țintele necesare pentru Paris sunt foarte realiste, pentru că vorbim despre evitarea schimbărilor climatice, deci uh, în cazul de față ar fi realism versus realism, ceea ce înseamnă că e și mai greu să găsim un echilibru, dar este o sarcină potrivită pentru noi toți. În prima săptămână din aprilie vom avea un proiect de raport, dar acesta este doar începutul procesului și aștept cu interes să-l continuăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor intervenienților, putem să-i aplaudăm pentru că ați fost la înălțime, dar suntem în, avem în continuare nevoie de dumneavoastră și vom avea nevoie și de raportorul nostru, care îi mulțumesc pentru că a moderat acest panel. Este un subiect care, într-adevăr, este abia la început. Suntem foarte departe de cel. Ne-am dat obiectivul de 2050, dar timpul trece foarte repede, mult mai repede decât ne închipuim. Și transportul, indiferent de felul său, ă, are nevoie de niște pârghii de acțiune care există deja. Pot să vă spun că sunt foarte mulțumită că uh, mizele uh, programelor care au fost înființate uh, sunt mari. Felicit Malmö, care a uh, primit premiul pentru mobilitate urbană decernat de Comisia Europeană pentru bunele practici. Uh, deci este un exemplu bun și domnul Ertug a vorbit despre eurorovignetă. Uh, avem și planul Juncker pentru a putea uh, trece la uh, autoturismele mai puțin poluante și de asemenea intermodalul și mm, mă uit spre industria automobilelor. Într-adevăr, va trebui să vă însoțim, să vă ajutăm, să pentru că eu cred că nu trebuie să fie un război între industrie și legiuitor, ci ar trebui să, fie, să fim de aceeași uh, uh, parte a baricadei. Și sper că vom ajunge la o reindustrializare reală a sectorului automobile, pentru că vorbim despre 13, de, 13 milioane de angajați în Europa. Deci vedeți că miza e mare. Oricum le urez succes domnului Bas Eichhout și raportorilor din umbră, care sunt convinsă că se vor ridica la înălțimea mizelor uh, importante privind uh, poluarea și sănătatea cetățenilor și uh, progresele economice. Vă mulțumesc foarte mult și pe curând cred că putem să-i aplaudăm și să-l aplaudăm și pe raportorul nostru și pe raportorii din umbră care uh, vor face un raport foarte ambițios, sper eu. Ne partez pas, ne partez pas, ce ne... On continue, on continue. Nu plecați, mai avem de lucru. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez saluer... Vă rog încă o dată să-i salutați pe oratorii noștri și să plecați din sală. Mulțumesc! Alors, je le répète, on n'a pas beaucoup de temps. Repet, nu avem prea mult timp dacă vreți să discutați. Domnule Airbus. Monsieur Thierry Novaski. Domnul Novacic. Discutați afară, vă rog. Continuez notre, notre séance. Merci beaucoup. Trebuie să continuăm cu ședința noastră. Vă mulțumesc. A très bientôt. Merci les experts pe foarte curând. Continuăm, deci, cu punctul 9 de pe ordinea de zi, apropierea, uh, aproximarea dispozițiilor legislative, reglementare și administrative ale statelor membre în ceea ce privește exigențele, cerințele în materie de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Un proiect de aviz al Comisiei IMCO și dau uh, cuvântul domnului Keith Taylor după care voi da cuvântul diversilor raportori din umbră și putem să discutăm și cu comisia, care o să-i dăm și cuvântul, dar întâi începem cu domnul Taylor. Well, thanks very much, Chair, and um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru părerile lor constructive și pentru răbdarea de care au dat dovadă în nenumăratele discuții și nenumăratele dezacorduri pe care le-am avut până în acest moment. Chiar apreciez angajamentul lor de a găsi soluții de compromis pentru niște subiecte fundamentale. Din păcate, punctele de vedere sunt atât de divergente încât a trebuit să amânăm votul pe marginea acestui aviz câteva săptămâni pentru a putea ajunge la un compromis. Deci vă mulțumesc pentru munca de până acum. Dar ajungem la situația destul de ciudată de astăzi, pentru că acum discutăm uh, amendamentele fără a avea amendamente de compromis. Uh, pentru că acestea nu au fost încă finalizate. Sunt multe puncte la care am ajuns la un acord, inclusiv uh, subiectul uh, îmbunătățirii coerenței legislative. Totuși, rămân în continuare niște puncte politice care nu sunt rezolvate. Cel mai mare fiind cel al mediului al mediului construit în uh, domeniul transportului. Acesta ar trebui să fie introdus în, uh, în regulament și că sectorul de transporturi ar trebui să aibă un termen de aplicare corect și echitabil, astfel încât să, ne asigură, să se asigure că uh, clădirile și facilitățile lor sunt accesibile pe deplin persoanelor cu dizabilități. Sunt convins că și colegii împărtășesc entuziasmul meu, dar uh, mai avem multe de făcut pentru a negocia modul în care putem uh, obține acest lucru. Sper să ajungem la o poziție de compromis în ceea ce privește accesibilitatea uh, automatelor de uh, bilete și terminalelor uh, de autoservire. Există un acord între majoritatea grupurilor că toate aceste aparate ar trebui să fie pe deplin accesibile, dar trebuie să mm, rafinăm un pic mm, acordurile în ceea ce privește durata de viață a echipamentului și termenul limită pentru aplicare. Apoi, un compromis în ceea ce privește serviciile de turism și serviciile de catering și dacă acestea ar trebui să fie incluse în sfera de aplicare a directivei. Și acest lucru este în curs de negociat. Deci până acum am făcut ceva progrese de la conversația inițială. Am venit destul de spre finalul zilei, dar este extrem de important să asigurăm independența pentru uh, oamenii cu mobilitate redusă. Mai sunt încă multe de făcut Și voi, săptămâna viitoare, voi avea la Strasburg o nouă uh, reuniune a coordonatorilor din umbră și vom vota pe 11 aprilie în cadrul acestei comisii și chiar sper să putem ajunge la un compromis care să fie acceptabil și pe placul tuturor uh, grupurilor. Și plec cu speranța în suflet. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dar uitați că a plecat. Cream că o să-i facă plăcere. O să se întoarcă foarte curând. O să dau cuvântul domnului Koch, ca raportor din umbră. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zuerst einmal möchte ich dem Berichterstatter Kies... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest uh, raport. Am fost președinte al grupului pentru disabilități din uh, Parlamentul European uh, în urmă cu mulți ani și tocmai de aceea sunt foarte interesat de subiectul acesta. Nu vreau însă să vin cu idealuri, uh, ci vreau pur și simplu să îmbunătățesc viața cotidiană a acestor oameni. Și tocmai de aceea trebuie să lucrăm în continuare asupra compromisurilor la raportul Taylor. Trebuie să vedem mediul construit, în primul și în primul rând, în al doilea rând, trebuie să ne ocupăm de turist, turism și, în al treilea rând, trebuie să ne ocupăm de transportul urban. Trebuie să vedem dacă toate subiectele acestea uh, pot fi incluse în acest raport. PP-ul nu este neapărat de acord cu această includere, pentru că ea duce la extinderea uh, prea mult, uh, o prea mare extindere a domeniului de aplicare a actului legislativ. Uh, să ne gândim, spre exemplu, la turism. Dacă ar trebui să modificăm până la urmă castelurile medievale pentru a permite persoanelor cu uh, dizabilități să le, să le viziteze, nu știu dacă uh, facem bine. După aceea, transportul uh, urban. Există deja acte legislative pe tema aceasta. Nu cred neapărat că subiectul trebuie inclus în raportul nostru, dar sunt uh, deschis compromisurilor. În ceea ce privește mediul construibil și construit, aici apar problemele cele mai mari. Eu cred că trebuie să ne să analizăm cu mai mare atenție uh, cerințele existente deja și stabilite deja în actele legislative și după această analiză ar trebui să decidem dacă nu cumva ar trebui să creăm un act legislativ specific în această propunere, iată, Comisia Europeană lasă totul la latitudinea statelor membre. În sectorul transporturilor există în deja o serie de servicii uh, specifice pentru persoanele cu uh, disabilități. Trebuie să vedem ce există deja în vigoare și ce trebuie să fie adus uh, Uh, ca element nou. Noi avem nevoie de o legislație care să-i ajute, într-adevăr, în viața cotidiană, atât pe cetățeni, cât și uh, pe um, IMM-uri și companii. PPE-ul își dorește un text realist care să poată fi sprijinit de majoritatea membrilor Comisiei TRAN. Din păcate, deocamdată nu avem acest text echilibrat. Am sprijinit tocmai de aceea grupul uh, S și D în demersul lor de solicitare a unei amânări a voturilor, a votului. Sper din tot sufletul ca și raportorul să fie la fel de deschis. Uh, e important să continuăm eforturile, trebuie să convingem uh, Comisia Europeană că poziția noastră este cea potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Artug! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Trebuie să încerc cer scuze doamna, în numele doamnei Saralova pentru că trebuie să participe la reuniunea a raportorilor din umbră la Comisia IMCO. Așa încât o să vă citesc poziția doamnei sale. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru tentativele de a găsi un compromis între grupurile politice. Grupul nostru poate uh, sprijini majoritatea compromiselor. Uh, susținem uh, extinderea sferei de aplicare a acestei directive la uh, serviciile bazate pe mobile și la terminalele de plată. Grupul nostru susține și compromisele Uh, legată de cerințele de accesibilitate, care ar trebui să fie aplicate doar dacă nu sunt acoperite deja de legislație specifică. Dacă sunt domenii în care nu sunt uh, aplicate, atunci ar trebui să fie incluse aici. Este totuși dificil să ajungem la un acord în ceea ce privește includerea uh, mediului construit în sfera de aplicare a acestei directive. Din punctul meu de vedere, Uh, personal, uh, acesta este uh, esențial pentru oamenii cu dizabilități și de aceea trebuie păstrat în sfera de aplicare a regulamentului. Avem în anexa 1 o listă de produse care, la care s-ar aplica aceste cerințe și ne gândim aici și la tipurile de interfață care nu există în momentul de față în directivele europene. Am propus de asemenea ca includerea serviciilor uh, prin aplicații mobile, spre exemplu, să fie oferită pentru uh, oferirea de servicii de transport. Sper să putem uh, să obținem sprijin pentru aceste amendamente. Aș dori să mulțumesc încă o dată raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperarea lor pe marginea acestui aviz și sper că vom găsi compromisurile la Comisia TRAN în uh, timp util, astfel încât Comisia competentă pe fond IMCO să, ia, să țină cont de avizul nostru în raportul său. Asta a fost tot din partea doamnei Seralova și în calitate de coordonator pot să adaug că voi încerca să moderez unele dintre punctele dificile de discuție. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Ertug. Urmează domnul Telicca. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru câteva minute voi fi doamna Bilbao. Doamna Bilbao este acum în Timorul de Est ca și uh, șefa misiunii de observare a Uniunii Europene. Deci eu astăzi vă voi uh, prezenta ideile domniei sale. În primul și în primul rând trebuie să ne amintim care e misiunea, de fapt. Ideea e ca Uniunea Europeană să respecte Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Doamna Bilbao consideră că doar o abordare consolidată, coerentă la nivel european ar asigura punerea în aplicare a acestei uh, convenții. Important este să ne asigurăm că nu apare niciun fel de fragmentare. Poate că ar fi trebuit să încep prin a spune uh, faptul că doamna Bilbao le apreciază enorm pe domnul uh, raportor dar, cu toate acestea, există în continuare aspecte asupra cărora nu s-a ajuns încă la un consens. Doamna Bilbao speră că se va ajunge totuși la un numitor comun și tocmai de aceea poate că e prematur să vorbim despre o amânare a votului. Doamna Bilbao este angajată și își dorește să poarte noi discuții cu raportorii din umbră și cu raportorul în speranța găsirii numitorului comun necesar. Această propunere legislativă, până la urmă, ar uh, completa alte acte legislative europene uh, referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități. Dar doamna Bilbao consideră că directiva aceasta ar trebui să se aplice doar în cazul în care cerințele de accesibilitate nu sunt acoperite deja de alte acte legislative în vigoare deja. Asta pentru a evita lacunele sau suprapunerile. În ceea ce privește punctele sensibile, mediul construit, spre exemplu, ne-am dat cu toții seama că există uh, două păreri diferite în cadrul comisiei noastre, păreri care sunt reflectate de raportorii din umbră și cunoaștem aceste păreri. Doamna Bilbao se întreabă dacă n-ar trebui să revenim la propunerea inițială a comisiei adică includerea acestui mediu doar pe bază voluntară. Poate reîntoarcerea la mm, propunerea inițială am, ar putea contribui la uh, aplanarea discuțiilor existente între cele două perspective diferite. În ceea ce privește turismul, raportorul nostru din umbră amintește faptul că includerea turismului în sfera de aplicare uh, a acestei directive nu încalcă articolul 195 din tratatul uh, referitor la funcționarea Uniunii Europene. Dar să nu uităm, spune domnia sa, că directiva um, privind serviciile din 2006, directiva 213, uh, acoperă serviciile din domeniul turismului. De asemenea, doamna Bilbao spune că nu își dorește ca această directivă să se transformă într-o povară suplimentară pentru IMM-uri și pentru start-up-uri. Raportoarea noastră din umbră își dorește ca povara aceasta să fie una proporțională. Trebuie să evităm po- poverile disproporționate. Tocmai de aceea, raportorul nostru din umbră consideră că trebuie inclus aici o nouă condiție care să se, referă, să se refere la serviciile furnizate car, gratuite de către operatorii în domeniul transporturilor. Deci există alternative. În final, Doamna Bilbao dorește să ne amintească că în uh, SUA sau în statele din America de Sud accesibilitatea la servicii este o realitate și este o condiție sine qua non pentru intrarea pe piețele în aceste state. Doamna Bilbao crede că nu putem rata șansa de a spori gradul de atractivitate a serviciilor noastre prin sporirea accesibilității. Deci, iată, există aici un, uh, o componentă comercială care nu trebuie să fie uitată. Cred că în mare am acoperit cam toate ideile pe care doamna Bilbao dorea să vi le transmit. Mulțumim, domnule Telișca. Domnule Lundgrind, aveți cuvântul? Nu, nu doriți să interveniți? Atunci mă, îmi îndrept privirea spre Comisia Europeană și îi dau cuvântul doamnei Plasenția. Mulțumesc foarte mult! Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru toate eforturile depuse pentru ajungerea la un numitor comun în cadrul comisiei. Am și eu vreo două lucruri de subliniat. În primul și în primul rând, vreau să vă asigur că uh, comisia a ținut deja cont în propunerea sa de actele legislative deja în vigoare. Am încercat să evităm um, suprapunerile. În al doilea rând, această propunere are drept obiectiv uh, promovarea accesibilității. Nu ne dorim să oferim alternative ci ne dorim pur și simplu să garantăm într-o manieră armonizată uh, accesibilitatea uh, la nivelul întregii Uniunii Europene. Asta vreau să vă spun în numele Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau din nou cuvântul domnului Taylor. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că, doamnă președinte, sunt, știu că suntem în întârziere, deci voi fi succint. Pentru mine, pentru verzi și pentru mulți alții, directiva aceasta a trebuit să asigure extinderea produselor și serviciilor de transport în așa fel încât toată lumea să se poate bucura de ele pe piața unică. Uh, aspirația aceasta există deja. Cred că mulți au înțeles că îmbunătățirea serviciilor pentru unii înseamnă o sporire a standardelor uh, serviciilor uh, oferite tuturor. Vă mulțumesc pentru comentarii și vom lucra în continuare. Mulțumesc! Mulțumim la rândul nostru, domnule Taylor. Prin urmare, votul nu va avea loc mâine. Îl amânăm până pe data de 11 aprilie. Însă, data viitoare nu îl vom mai putea amâna, pentru că dacă am face-o, decalăm toate activitățile comisiei noastre, lucrul acesta nu e posibil, la un moment dat trebuie să votăm. Am făcut uh, o excepție în cazul acestui raport, dar nu voi mai face excepții și pe viitor. Trebuie să respectăm calendarul, pentru că există și alte comisii care așteaptă avizul nostru și, deci, nu putem a, uh, bloca activitatea legislativă a comisiilor Parlamentului European, printre care se numără și comisia noastră. În cele ce urmează vom uh, discuta cu ușile închise las o câteva minute la dispoziție pentru oprirea transmisiei pe internet și uh, vă permit uh, celor care n-au ce căuta la ședința noastră cu ușile închise să părăsească sală. În special, uh, reprezentanții Comisiei și Consiliului sunt rugați să părăsească sala.